de, de noi și de Consiliul, așa cum uh, cancelarul Merkel ne-a uh, reamintit săptămâna trecută, așa încât să nu ne ascundem în spatele acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Am uh, încheiat această dezbatere. Votul mâine la prânz. Următorul uh, punct pe ordinea de zi astăzi este raportul Rivellini cu privire la zona acordului de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană. O să dau cuvântul raportorului, domnul Rivelini, patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de regulament vrea să pună în aplicare recomandările făcute de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană, uh, GFCM ca un pas uh, major uh, către simplificare. Recomandările uh, adoptate de Comisia Generală pentru Pescuit, CGPM, se referă la potențialul de capturi anuale. Recomandările cer un act mai stabil pentru a le include în dreptul comunitar. De aceea este potrivit să acționăm pentru a avea un singur act legislativ uh, în care să fie incluse recomandările viitoare. În ceea ce privește conținutul recomandărilor adoptate uh, de către această comisie la titlul 2, măsuri tehnice, în propunerea de regulament, vedem o serie de restricții în ceea ce privește pescuitul uh, în Golful Ion în legătură cu plasele care pot fi folosite la articolul 5 și în ceea ce privește permisele de autorizare a pescuitului uh, referitor la uh, habitatele naturale. Apoi e vorba de navele care pot să facă pescuit de corifenă există o listă a navelor uh, uh, care este cuprinsă la articolul 13. În ceea ce privește echipamentele de pescuit, propunerea de regulament uh, menționează dimensiunea ochiului de plasă minim folosit în Marea Mediterană. Interzice Uh, folosirea dragelor uh, remorcate și a uh, traulerelor sub 10.000 de metri în titlul 3. În ceea ce vește măsurile de control, fiecare stat membru trebuie să trimită o comisie folosind metoda de prelucrare a datelor, trebuie să uh, uh, uh o listă a navelor de mai bine de 50 de metri care arborează pavilionul național, care sunt autorizate să uh, pescuiască în uh, zona CGPM, articolul 18. Acest lucru se aplică și navelor terțelor țări care pot să fac obiectul unor uh, uh, inspecții în uh, ceea ce privește transbordările și debarcările. Uh, statele membre nu permit uh, uh terțelor țări să utilizeze portul lor dacă nu, uh, sunt, nu este arborat uh, uh steagul unei părți contractante uh, a unui uh, stat membru în Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană sau dacă nu are un permis valabil pentru a se implica în astfel de activități. Articolul 23. Titlul 4. Cooperare, informare și comunicare. Uh, aceasta permite schimbul de informații între Comisie și statele membre pe de o parte și secretarul uh, executiv al CGPM articolul 24 și cere statelor membre să prezinte secretarului executiv uh, al CGPM uh, matricele statistice cu privire la numărul navei în dosarul flotei, capacitatea, tonajul brut și puterea. La titlul 5, dispoziții finale, articolul 28 în mod deosebit permite Comisiei, prin intermediul actelor delegate, care implică uh, acordul Parlamentului și uh, Consiliului, uh, dispoziții referitoare la aspectele esențiale din actul legislativ în cauză, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Îmi mai puteți acorda câteva minute, o să închei mai am dreptul și la două minute la sfârșitul dezbaterii. Dacă vreți să le folosiți acum, puteți să o faceți, dar nu le, vați, le veți folosi și în final. Dar aș dori să le utilizez acum, vă rog. De asemenea, se spune că părțile contractante uh, ale CGPM trebuie să notifice uh, punerea în aplicare Uh, până la termenele stabilite de această comisie. O aplicare uh, la timp va asigura că aceste măsuri internaționale sunt direct aplicabile uh, indivizilor sau corporațiilor. Procedura de codecizie în acest caz anume, pare să fie disproporționată, dat fiind uh, răstimpul îndelungat uh, necesar. Și noi avem uh, articolul 28 în legătură cu aspecte neesențiale și care pot fi adoptate în sesiunea anuală a CGPM. Acest lucru a fost uh, discutat în uh, grupul de lucru și în uh, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană. Termenele stabilite pot să fie o, considerate o încălcare a angajamentelor internaționale, ar putea submina credibilitatea Uniunii Europene în contextul CGPM și în alte organisme în domeniul pescuitului. Acest lucru nu ar fi benefic pentru Uniunea Europeană și ar constitui o muniție pentru cei care critică sau ne critică că ne irosim uh, vremea pe chestiuni minore în loc să ne concentrăm asupra unor chestiuni major, majore. Apoi este important uh, ca măsuri de salvgardare, măsuri de garantare să fie uh, Uh, înglobate cei doi colegiuitori, Consiliul și Parlamentul European, pot să obiecteze la anumite chestiuni adoptate de Comisie prin acte delegate și delegațiile pot să conteste dacă nu sunt mulțumite de modul în care uh, Comisia își folosește competența. Cu alte cuvinte, uh, cred că articolul 28 cu privire la actele delegate ar fi un compromis bun care ar putea fi analizat într-o a doua lectură cu Consiliul pentru a se ajunge la un acord final. Acest lucru ar fi în conformitate cu ceea ce a spus în propunerea sa doamna Barbara de Brun, un, o propunere de uh, modificare a regulamentului 998 din 2003 cu privire la bunăstarea și sănătatea animalelor propunerea de regulament a Parlamentului și uh, a uh, Consiliului în ceea ce privește documentarea de captură pentru corifenă. Mă aștept să puneți o fo- fotografie mare a mea în biroul dumneavoastră. Pot să vă trimit una și să o și semnez, având în vedere cele întâmplate astăzi. Și acum doamna comisar Damanache. Eu nu o să pun pe perete tabloul dumneavoastră, deci eu nu o să depășesc timpul alocat. Domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului Rivelini pentru eforturile domniei sale la acest raport și aș vrea să spun că mă bucur foarte mult să văd sprijinul puternic al Comisiei pentru Pescuit și sprijinul Parlamentului pe fondul acestei propuneri foarte importante pot să fiu de acord uh, cu domnul Rivelini uh, cu prezentarea pe care a făcut-o domnul Rivelini și de asemenea cu faptul că implementarea diverselor măsuri adoptate de uh, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană sunt de importanță cheie pentru gestionarea durabilă a resurselor de pescuit din Marea Mediterană. Trebuie să o facem pentru că Marea Mediterană are nevoie de acest lucru și trebuie să o facem dacă vrem să asigurăm biodiversitatea în zona Mediteranei și să asigurăm că Marea Mediterană nu va deveni o mare moartă. Vreau să mă refer la o singură chestiune instituțională la care s-a referit și domnul Rivelini. După cum știți, recomandările acestei comisii generale devin obligatorii pentru Uniunea Europeană și în conformitate cu uh, tratatul pentru statele membre de la data stabilită de către CGPM. Deci transpunerea la timp este necesară pentru a face aceste măsuri cu caracter internațional direct aplicabile persoanelor fizice sau juridice în Uniunea Europeană pentru a asigura certitudinea juridică în acest sens. Așadar, stimați membrii Parlamentului, trebuie să evităm ca transpunerea măsurilor CGPM să devină o variantă modernă a mitului lui Sisif. Transpunerea măsurilor adaptate sau adoptate de CGPM în anii trecuți este uh, depinde de adoptarea acestui regulament, dar foarte curând CGPM probabil că va adopta noi amendamente cerând o transpunere efectivă în uh, Uniunea Europeană până la un termen limită fix. Deci, parcurgem acest exercițiu din nou și din nou și din nou. Iată de ce consider că Comisia ar trebui să aibă puteri delegate pentru transpunerea tuturor viitorilor amendamente în dreptul comunitar. Sunt îngrijorată că limitarea puterilor delegate ale Comisiei va fi urmată de riscuri mai mari de a avea o transpunere fără un termen precis. Acesta e un lucru pe care trebuie să-l evităm. Nu e o modalitate de a evita competența Parlamentului European în aceste privințe, dar e nevoie de o transpunere la momentul potrivit și mă tem că prin această procedură nu va fi posibil. Așadar, din aceste motive regret faptul că instituțiile nu pot să cadă de acord cu privire la această chestiune importantă și aș dori să subliniez că astfel de întârzieri ar compromite conformarea Uniunii Europene cu obligațiile sale internaționale și de asemenea ar submina credibilitatea Uniunii Europene în organizațiile mondiale în domeniul pescuitului. Cu toate acestea, domnilor și domnilor, consider că trebuie să um, continuăm cu adoptarea acestui regulament rapid și de aceea salut poziția Parlamentului European ca pas în direcția cea bună. Am speranța că pași similari ne vor permite să deblocăm negocierile cu privire la acest proiect și să ajungem la adoptarea ei. În același timp, este necesar să continuăm să ne gândim cu privire la căile cele mai eficace de transpunere în dreptul comunitar măsuri din partea organizațiilor de gestionare a pescuitului pe plan regional. De partea noastră vom continua să căutăm soluții mai bune și vă invit pe dumneavoastră să vă alăturați eforturilor noastre. Așadar, încă o dată aș dori să-i mulțumesc domnului Rivelini pentru raport și comisiei pentru eforturile foarte bune în ce privește această chestiune importantă. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Și acum, domnul Cadec, două minute. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă spun că suntem aici la Strasburg. Doamna comisar, dragi colegi, vreau să-i mulțumesc domnului Rivelin, în primul rând, pentru raportul său și uh, negocierile cu Comisia și cu Consiliul începând din 2009. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, e vorba aici de recomandări adoptate de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană într-o primă lectură. Recomandările adoptate uh, uh de CGPM uh, înseamnă Uh, punerea în practică a unor astfel, uh, protejarea habitatelor naturale. Acest raport este esențial pentru că stabilește zone de pescuit pentru Mediterană. Se uh, descrie uh, uh, dimensiunea ochiului de plasă minim și uh, uh interzicerea dragelor uh, remorcate și mă bucură această uh, măsură. Dimensiunea Uh, ochiului de plasă trebuie să fie de 40 de uh, milimetri sau la cererea justificată a, a proprietarului vasului un ochi de 50 de uh, milimetru, milimetri. Raportorul cere și o actualizare a regulamentului pentru actele de execuție și o clarificare a poziției Parlamentului în această privință. Comisia trebuie să prezinte Parlamentului uh, uh, European până în, la 30 iulie 2012 un raport pe baza cărora, căruia se vor face aceste adaptări. Sper să dispunem de acest raport înainte de a doua lectură a acestui text. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Asenes. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar Damanachi, doamnelor și domnilor, Iată că doar unul. Da, Mediterana reprezintă o mică suprafață uh, la nivel global, dar conține 89% din uh, bunurile marine ca biodiversitate. 60% din locurile din uh, sectorul de pescuit sunt în Mediterana. Din păcate, 50% din capturi fac subiectul suprapescuitului și unele cote de pescuit depășesc limita bunului simț. Cine este de vină pentru acest lucru? Până acum, politica comună de pescuit a eșuat și nu putem să ne implementăm deciziile comune privind acest sector. Luăm de asemenea decizii fără a ține cont dovezi științifice din acest sector, pentru că ținem cont de anumite interese. În urmă cu câțiva ani, Comisia a încercat să soluționeze problema din Mediterană. Am avut uh, regulamentul privind pescuitul în bazinul Mediteranei. Din păcate, nu contează mereu numai acțiunile Uniunii Europene și nu contează mereu numai problemele noastre, pentru că știm foarte bine că situația din Mediterana depinde prea mult de ceea ce fac celelalte țări riverane. Dacă nu acționăm concertat, atunci uh, acest bun comun este profund periclitat. Am trecut la prima lectură a acestui raport, însă notez cu tristețe faptul că Consiliul nu este reprezentat de data aceasta. Există probleme cu implementarea măsurilor. Consiliul trebuie să înțeleagă că tratatul de la Lisabona trebuie implementat ca atare și trebuie să accepte dreptul Parlamentului European de a fi implicat în luarea de decizii pe aceste teme. Trebuie să accepte actele noastre delegate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Romeva Irueda. Uh, Mulțumesc. Ultimele două decenii de implementare a politicii comune de pescuit au arătat că în Marea Mediterană, prin regulamente privind uh, aceste dimensiuni ale ochiului, fac doar să domnească standarde duble în Atlantic și în Mediterană, ceea ce a dus la un status quo cronic de proastă gestionare, lipsă de executare și suprapescuire în Mediterană. Doar făcându-i pe toți cei implicați, guverne și unități de pescuit responsabili, toți să se supună o standarde comune și proceduri comune, poate să existe un progres și o ruptură cu acest trecut. Nici uh, ecosistemele marine și stocurile de pește din Mediterană, nici pescarii și societatea în ansamblu își pot permite un nou șec al politicii comune de pescuit în zona mediteraneană acum unitățile de pescuit europene din Mediterană nu trebuie să mai fie considerate ca fiind excluse, trebuie să fie pe deplin acoperite ferm de toate aspectele noi politici comune de pescuit. Asta înseamnă că politica de conservare trebuie să fie prevăzută cu o nouă schemă operațională pentru efortul de pescuit, pentru unitățile de pescuit din Mediterana. Acestea ar trebui să respecte acele standarde de conservare ca și schema de conservare care se aplică de mult timp în Atlantic. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Fox, un minut. Aș dori să încep prin uh, a-i mulțumi comisarului Damanaki pentru recenta uh, practică legătură cu uh, practica aruncării în mare. Atunci când unii oameni nu au suficient de mâncat, este păcat să prinzi pește, să-l și apoi să-l arunci uh, după aceea în mare. Această practică trebuie oprită cât mai uh, curând cu putință. Uh, în plus, salut recomandările făcute de CGPM, în special recomandările făcute de echipamentele de pescuit și stabilirea unor limite în ceea ce privește dimensiunile uh, ochiului uh, de uh, plasă uh, și uh, noi uh, susținem acest raport și mulțumesc comisarului Damanachi pentru că s-a angajat să interzică aceste aruncări în mare. Pani comisar, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Valesa. Doamnă comisar, trebuie să subliniem următorul lucru. Marea Mediterană este singura mare din lume, din lume înconjurată de trei continente. Iată un spațiu al diversității culturale pentru numeroase țări și numeroase terțe state. Subiecte cheie ce țin de politica maritimă, așadar, țin de reglementarea pescuitului în bazinul Mediteranei, dar și de dezvoltarea unor măsuri de control și de supervizare a activităților navelor ce acționează în această zonă. Pescarii din Mediterana se bucură de biodiversitatea din această zonă. Pentru a asigura exploatarea echitabilă, avem nevoie de măsuri precum cele menționate în acest raport. Îi mulțumesc domnului Rivelini pentru raportul extrem de bun întocmit pentru că, iată, mizează pe, gestionarea, pe buna gestionare a resurselor prețioase din Mediterana. Mulțumesc. Domnul Milan are cuvântul, spune președintele. Președinte, signor comisario, eu pentru... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Consider că în ceea ce privește problemele legate de Mediterană, am ajuns la o situație de urgență mai mult decât în trecut. situația actuală este urmarea regulamentului din 2006 și reflectă limitele regulamentului respectiv. O mare parte a flotei consideră că Europa face ceea ce trebuie să facă, însă alte state nu se achită de obligații. Este foarte important pentru noi ca lucrurile să fie echitabile și sunt de acord cu colegul meu, domnul Rivelini, când spune că uh, nu se fac lucrurile corespunzător. Uh, problemele legate de articolul 28 la prima lectură duc la anumite semne de întrebare. Parlamentul se îndepărtează de poziția Comisiei, spune că Comisia poate să propună anumite. Nu este de acord. Acum însă trebuie să clarificăm faptul că menținerea pescuitului și păstrarea biodiversității reprezintă Uh, și ele viitorul pescarilor. Consider că faza în care ne aflăm în momentul actual trebuie din nou să propună ideea codeciziei. Există acte delegate, într-adevăr, care sunt acordate comisiei, însă acordurile internaționale trebuie să rămână în vigoare și să permită Parlamentului să joace rol. Vă mulțumesc, domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, bucură să pot să ține acest raport și evident că voi vota în favoarea sa atunci când uh, va fi votul în plen. În 1949, uh, atunci când a fost pentru prima dată uh, inițiat, atunci am, uh, l-am susținut de asemenea. Noi suntem foarte recunoscători pentru această măsură. În, această, în același timp, în ce privește Mediterana și Marea Neagră, ambele, ambele regiuni sunt paradisuri agricole și cred că uh, prin acest raport uh, practic se uh, întrunesc toate elementele de la uh, uh cultivare până la marketing și management. Uh, deci, practic, sunt uh, avute în vedere toate aspectele legate de uh, producerea și distribuția acestor produse agricole. Uh, însă, este important ca prin aceste rezoluții uh, și alte tipuri de acte legislative să creăm un pachet uh, cuprinzător care să fie clar, care să ofere lămuriri și să ofere o simplificare a procedurilor existente. Sperăm că prin acest raport, uh, practic, vom crea un cadru de reglementare uh, mai simplu, mai clar, atât pentru Mediterana cât și pentru Marea Neagră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în cadrul intervențiilor spontane avem trei persoane înscrise la cuvânt. Doamna Matera este prima. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt de acord cu raportorul privind nevoia de a simplifica normele cu privire la pescuit printr-un regulament care să adopte reglementările adoptate de Comisia pentru Pescuit uh, sunt de acord cu principiile stabilite conform politicii comune pentru pescuit, dar cred totodată că toate statele membre care au coastă trebuie să găsească un echilibru între valorile socioeconomice și protecția ecosistemelor. Prin urmare, trebuie să solicităm protecția unor zone de interes special pentru comunitățile locale. Cred că acest regulament stabilește clar mecanismele care se pot folosi uh, se pot folosi în uh, această zonă a Mediteranei și aș dori să subliniez că protecția unui mediu natural are uh, repercusiuni serioase pentru anumite comunități de pescari. În Italia se solicită derogări privind interzicerea pescuitului pentru două specii care sunt principalele produse în uh, zonele piscicole vaste. Prin urmare, aș dori să vă atrag atenția tuturor asupra nevoii de a analiza posibilitatea de a da o oarecare flexibilitate acestor instrumente, fiindcă vrem să susținem supraviețuirea comunităților locale. Mulțumesc, dar ați vorbit un minut și 36 de secunde. Următorul vorbitor. Doamna Petra Neves. Un minut, vă rog. Senhor Presidente, Senhor Comissária, a presente proposta de regulamento pretende transpor para un um único Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Uh, practic, în acest document se uh, dorește întrunirea tuturor instrumentelor legislative pe care Comisia le-a elaborat pentru uh, zona Mediteranei pentru a include toți uh, actorii uh, vizați și toți actorii responsabili în acest singur unic regulament. Echilibrul ecologic al Mării Mediteranene este principalul obiectiv aici. Bazinul Mediteranei conține o biodiversitate care trebuie protejată și de aceea și acest regulament propus uh, conține multe propuneri pentru garantarea acesteia păstrarea biodiversității trebuie făcută și prin combaterea uh, pescuitului ilegal, care reprezintă o provocare majoră. De aceea, uh, deocamdată, uh, poziția Parlamentului este una pozitivă. În același timp, este important ca toate măsurile de control, toate măsurile de comunicare și de control operativ să fie verificate nu doar nu doar pe anumite uh, nave uh, care circulă sub pavilion uh, UE, ci și sub, pentru nave care circulă poate sub alte pavilioane. Prin acest act legislativ vor fi adoptate niște măsuri mai mult decât oportune care vor putea să reglementeze într-o atmosferă de echitate problema tuturor flotelor comerciale. Mulțumesc. Domnul Ferreira, mulțumesc, domnule președinte. Vrem să atragem atenția asupra unui aspect al acestui regulament propus care ni se pare foarte important și pe care nu îl putem accepta. Nu uh, punem sub semnul întrebării importanța cooperării multilaterale în domeniul resurselor piscicole, însă în acest sens Comisia primește puteri de a folosi actele delegate în anumite domenii care ar afecta suveranitatea unor state cum ar fi Cipru în spațiul economic european. Pentru că și uh, acest lucru este important pentru că suveranitatea Ciprului este uh, pretinsă în acest moment de către un stat terț. Este foarte important ca Cipru să poată deține puterea de decizie în legătură cu uh, resursele economice din zona proprie. Acest lucru a fost consfințit de către ONU în Convenția în legătură cu dreptul maritim. Am cere un uh, vot cu apel nominal separat. Acum are cuvântul doamna comisar. Thank everybody for... Aș dori să mulțumesc tuturor pentru intervenții. Și am doar două observații scurte de făcut, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, domnii deputați care au subliniat că în prezent avem nevoie de o bună punere în aplicare a regulamentului cu privire la Mediterană. Acest regulament există de foarte puțin timp. Cred că îi putem acorda o marjă de succes nu cred că se poate modifica acum și nu se solicita derogări suplimentare. Vă pot spune că derogările sunt destul de flexibile, există o flexibilitate foarte mare, aș spune. Deci statele membre trebuie să respecte regulile dacă vor să uh, aibă derogări de la acest regulament. Iar a doua observație pe care vreau să o fac este că de ceea ce avem nevoie și sunt de acord cu cei care au menționat acest lucru este ca situația din Mediterană să fie similară cu alte bazine marine. Mediterana are nevoie de reglementări, este adevărat. Deci, în cadrul reformei politicii eh, comune pentru pescuit, trebuie să încercăm să mergem pas cu pas pentru ca Mediterana să aibă același statut cu alte bazine maritime din restul Europei. Și o ultimă observație, domnule președinte. Ideea Comisiei cu privire la actele delegate pentru implementarea deciziilor organismelor noastre internaționale în care participăm nu are nimic de a face cu suveranitatea statelor membre. Din contră, noi ne dorim să avem posibilitatea de a facilita transpunerea legislației europene în legile naționale. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. S-a încheiat dezbaterea, termenul este mâine ora 12. Trecem acum la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind strategia Uniunii Europene și are cuvântul doamna Fra.